Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 24 marca 2011. Anunț reluarea lucrărilor noastre întrerupte pe data de 24 martie 2010. 2011. Procesele verbale ale ultimelor penare v-au fost distribuite. Dacă există observații în legătură cu aceste procese verbale, dacă nu se consideră ca fiind adoptate. Am uh, un număr de comunicări de făcut pe data de 26 aprilie se vor comemora 25 de ani de la dezastru de la Cernobâl, cel mai mare dezastru nuclear din istoria omenirii. După 25 de ani comemorăm pe cei care și-au pierdut viețile sau care încă resimt efectele acestei catastrofe nucleare. Autoritățile sovietice la data aceea au păstrat secrete informațiile privitoare la producerea acestei catastrofe, uh, inclusiv față de propriilor cetățeni, ceea ce a îngreunat foarte mult combaterea efectelor acestei catastrofe. Mai târziu, Cernobâlul a devenit un exemplu de cooperare între țările uh, din zonă și uh, între comunitatea internațională în general. Comemorând evenimentele de la Cernobâl, gândurile noastre se îndreaptă și spre cei din Japonia, care se luptă cu efectele tsunamiului și uh, ale dezastrului uh, centralei nucleare de la Fukushima. O a doua informație. Din păcate trebuie să vă informez că acum un a, se împlinește un an de la catastrofa aviatică de la Smolensk, unde și-a pierdut viața președintele Poloniei și 18 parlamentari din care urma, dintre care unul urma să facă parte din Parlamentul European. Majoritatea celor care și-au pierdut viața erau personalități ale statului polonez și uh, binecunoscuți uh, ai dumneavoastră. Eu personal cunoșteam uh, mai mult de jumătate din pasagerii acestei curse aeriene. Încă nu se știe exact ce s-a întâmplat la acea dată, încă mai așteptăm informații. și gândurile noastre se îndreaptă și spre cei care încă sunt în doliu ca urmare a acestui accident. Parlamentul European este îngrijorat în legătură cu uh, respingerea de către Curtea Supreme, Curtea Supremă din Statele Unite a solicitării domnului Davis pentru a se amâna executarea uh, sentinței sale la pedepsa capitală. Eu am făcut uh, apel uh, la autoritățile uh, americane din statul Georgia pentru a se comuta sentința uh, domnului Davis din pedepsa capitală în uh, închisoarea pe viață. Ne îngrijorează de și evenimentele din coasta de Fildeș în loc de pace și prosperitate, alegerile prezidențiale din coasta de Fildeș au adus, din păcate, moarte și violență. Laurent Gbagbo trebuie să recunoască rezultatele alegerilor și să predea puterea. Facem apel la ambele părți din conflict să se abțină de la orice violențe împotriva civililor. Comunitatea internațională trebuie să facă tot ce stă în puteri spre a opri masacrul uh, cetățenilor din acea țară și toți uh, vinovații de crime vor trebuie să fie aduși în fața justiției. Parlamentul European va face tot ce poate pentru a se asigura că așa vor sta lucrurile. În final, în, ca urma, în urma promisiunii mele de a vă informa în legătură cu acte de corupție uh, ale anumitor membri ai Parlamentului, aș vrea să vă informez că în ziua de joi, după o întâlnire a, a conferinței președinților, ați primit o scrisoare din partea mea cu informații în legătură cu această problemă. Și luăm măsuri hotărâte pentru a întocmi un cod de conduită pentru grupuri de interese și lobiști precum și membrii Parlamentului European. Biroul se va întâlni în această seară la orele 18.30 și va discuta această problemă și va lua și o hotărâre în legătură cu modul în care vom continua măsurile la care ne gândim. Domnul Nicholson a cerut cuvântul. Articolul 603. Vă rog. Thank you, Mr. President. Can I Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să profit de ocazie pentru a mă referi la uh, uciderea, asasinatul unui polițist în Irlanda de Nord în ziua de sâmbătă. De-abia își ocupase locul de muncă de câteva săptămâni. În uh, cei 22 de ani de când sunt parlamentar european, de multe ori am condamnat actele teroriste din Irlanda de Nord. Uh, am crezut că acestea aparțineau trecutului, domnule președinte, și speram că nu, voi mai, nu vom mai avea a o face. Și vreau să spun, domnule președinte, că ne gândim, la, suntem alături de familia acestui tânăr care se afla la începutul carierei și avea un viitor, uh, uh, avea, avea tot, tot viitorul în față. Vreau să spun că a fost un atac intenționat și o încercare de a destabiliza din nou regiunea. Vreau să spun clar că eu consider că marea majoritate a nord-irlandezilor nu doresc niciodată reîntoarcerea la timpurile negre din trecut. Uh, cetățenii din Ouma au suferit foarte mult și sunt convins că această tragedie uh, îi aduce, le aduce amintiri teribile. Vreau să spun că sunt alături de familie și de între toți oamenii din acea regiune. Mulțumesc, domnule președinte. Dziękuję panu za uwagę w tej sprawie. Mulțumesc, domnule Nicholson, pentru acest comentariu. Aș vrea să vă spun că am făcut o declarație în calitate de președinte a Parlamentului European ieri dimineață, prin care condamnam astfel de acte teroriste. În special pentru că era vorba de un tânăr, arătam pe de altă parte speranța mea că Irlanda de Nord să regăsească pacea. Pe pagina internet a Parlamentului European puteți regăsi conținutul acestui discurs la care am făcut referință de ieri. Doamna de Brân, este o chestiune de ordine, vă rog. Mulțumesc. Moran Cram a fost ucis într-un atac cu bombă în Oma, în circumscripția mea electorală. El era un polițist abia intrat în rândurile poliției și a fost omorât în această cauză. A fost o adevărată lovitură pentru el și pentru familia sa, dar este o lovitură și pentru procesul de pace din acea regiune. Pentru că cei care au făcut acest atac încearcă să oprească procesul de pace și nu vom permite acest lucru. Aș vrea să mulțumesc președintelui Parlamentului pentru faptul că și-a exprimat condoleanțele și de asemenea condoleanțele Parlamentului pentru familia celui ucis. Și aș vrea să mi le exprim și eu în nume propriu și să critic și să acest, să condamn acest atac. Mulțumesc, domnul Gallagher. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru această declarație de ieri, pentru a condamna atacul de ieri de împotriva polițistului. De asemenea, vreau să mulțumesc domnului Nicholson pentru declarația făcută. Bineînțeles că cei care sunt responsabili de această crimă vor fi pedesiți și vom oferi toate eforturile noastre pentru ca aceștia să fie aduși în fața justiției. Procesul de pace a fost un succes cu ajutorul Uniunii Europene și toate, toți cei din Irlanda au condamnat acest uh, atac. Ieri a fost ucis uh, acest polițist și vreau să felicit de asemenea mama acestui polițist care a făcut o declarație pentru a continua procesul de pace în ciuda celor întâmplate. Mulțumesc! Domnul Strasser nu mai este deputat al Parlamentului European, începând cu